The President. Well, colleagues, we're resuming, uh... Domnul președinte, dragi colegi, haideți să reluăm ședința cu explicații de vot. Însă înainte, aș dori să urez bun venit unei delegații din Parlamentul Federal Canadian și unor reprezentanți ai misiunii Canadei la Uniunea Europeană care tocmai au luat loc în Galeria Diplomatică a Hemiciclului. Delegația este condusă de domnul David Tilson, un deputat care reprezintă un district electoral numit Riding din Toronto. Delegația include deputați și senatori din Quebec și din Columbia Britanică. Delegația se află la Strasbourg pentru a-și întâlni omologii din Parlamentul European cu ocazia celei de-a 34-a aniversare a cooperării interparlamentare europene-canadiene. Astăzi și ieri, delegația canadiană a avut șansa de a discuta cu deputații noștri. Mâine vor merge la Copenhaga pentru a discuta cu viitoarea președinție europeană. Vreau să le urez uh, mult succes pentru restul vizitei lor în Uniunea Europeană. To... Trecem acum la explicațiile de vot privind rapoartele votate